bilaterale, dar și în problema crucială a respectării drepturilor omului în Libia. Mesajul este foarte clar, cred. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, doamnă deputat, pentru această intervenție și cu aceasta încheiem dezbaterea pe această temă. Votul va avea loc mâine la ora 12. Și acum Ca ultim raport uh, al zilei de astăzi, trecem la mm, o întrebare orală, de fapt, adresată Consiliului și Comisiei în legătură cu examinarea costurilor de procesare a cerilor de azil depuse de refugiați în statele membre. Dau mai întâi cuvântul doamnei Nadia Hirsch, autoarea acestei întrebări orale. Aveți două minute, doamnă. Mulțumesc, domnule președinte. În Parlamentul European am convenit că prin do- până în 2012 vom a, adopta un sistem european al azilului. Asta însă înseamnă că trebuie să și creăm condiții egale sau similare pentru refugiați. Aici întâmpinăm rezistență din partea statelor membre, pentru că poate nu avem suficiente informații sau chiar nu avem informații uh, sau informații defectuoase despre diferitele sistemele de asistență a uh, solicitanților de azil. Astfel, uh, practic, studiul de impact nu are suficiente informații privind costurile care sunt create prin aceste solicitări de azil. De aceea solicităm Comisiei ca informațiile pe care le deține să fie transmise Parlamentului. De exemplu, costurile pentru asistență juridică gratuită, pentru interpreții care intervin, nu ne sunt cunoscute. Pe de altă parte, tocmai în ce privește revizuirea directivei procedurale, observăm că am putea să creăm o procedură unică, rapidă, simplă, care ar fi în beneficiul tuturor, și al azilanților și al uh, autorităților din statele membre. Deci obiectivul nostru este să sprijinim Comisia, dar avem nevoie de argumente din partea Comisiei, din partea statelor membre, pentru a putea aprecia care sunt efectele, care este impactul uh, Uh, revizuirea acestui pachet privind de dreptul de azil. Deci rugăm încă o dată Comisia să ne susțină ca până în 2012 să putem uh, transforma în realitate acest uh, pachet al dreptului de azil și să avem un sistem unitar pentru acordarea azilului. Mulțumesc, spune președintele. Și acum dau cuvântul doamnei Monica Holmeier, care este coautor al acestei întrebări orale. Domnule președinte, este important ca Uniunea Europeană să se confrunte și să înfrunte problema migrației ilegale. Uh, Comisia a făcut multe propuneri legislative, dar asta în lipsa unui, uh, unei inventar al tuturor prevederilor legislative uh, și în lipsa unor rapoarte și analize pertinente. PPE, uh, fără niciun fel de rezervă, recunoaște dreptul la protecție al celor care solicită protecție din partea noastră. În același timp, există foarte multe persoane care abuzează de acest drept la azil și protecție internațională. Acest, eh, dreptul de azil nu este un instrument prin care îți trebuie facilitată eh, imigrația eh, de altă natură, să spunem așa, în Uniunea Europeană. De asemenea, nu este un instrument care trebuie să creeze pentru noi cheltuieli suplimentare de miliarde. Trebuie să avem garanția că persoanele care solicită azil sunt uh, primite uh, și protejate în Uniunea Europeană, că persoanelor respective li se acordă tratament medical, uh, li se oferă servicii speciale, li se oferă interpreți, dar vreau să nu ignorăm nici punctele problematice pe care le avem în această relație. Există foarte puține posibilități de uh, Um, uh, de a preveni uh, abuzul. Dacă cineva își încalcă uh, consemnele, dacă, de exemplu, dispare în mod ilegal, atunci nu, statele membre nu pot să uh, Uh, nu pot să procedeze, de exemplu, la expulzare în mod direct. Deci, proceduri negative nu există și nici în, moment, în cazul de uh, constatare a abateri, de abateri repetate nu este posibilă deocamdată uh, evacuarea sau retrimiterea în țara de origine în procedură simplificată și rapidă. De aceea, Uh, cred că propunerea actuală a Comisiei reprezintă o creștere foarte mare a cheltuielilor pentru statele membre. Rog Comisia să se concentreze pe realitatea din teren, pe cooperarea administrativă dintre statele membre care trebuie consolidată. Avem nevoie de o propunere fezabilă care să nu uh, reprezinte poveri suplimentare pentru statele membre. Mulțumesc, stimată colegă. Acum urmează doamna Silvi Guillaume tot coautor. Aveți trei minute la dispoziție. Euh, Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să spun că una dintre mizele discuției noastre este instaurarea unui regim de azil comun până în 2012, care să ne permită să ieșim din uh, acest uh, registru de practici uh, greșite din statele membre. E nevoie de mai multă armonizare care să se sprijine pe reguli comune. Eu sunt convinsă că singura doar cooperarea practică nu va reuși să pună capăt divergențelor care există între diferitele sisteme de azil. Eu sunt destul de îngrijorată în ceea ce privește acest, uh, realizarea acestui regim de azil comun. având în vedere că există anumite blocaje. E vorba de un dosar foarte dificil. Spre exemplu, Comisia va încerca să uh, printr-o propunere de revizuire a două directive, vom încerca să salveze situația. Însă, tocmai pe acest teren ajungem astăzi cu această dezbatere. Având uh, garanții procedurale mai clare, uh, costurile as, uh, asumate de statele membre vor crește în materie de azil, ceea ce este foarte greu de suportat într-un context marcat de criză. Ori, repet din nou, e vorba de proceduri care sunt prost utilizate și nu, care nu sunt de calitate și care costă scump statelor membre. Deci e nevoie de o îmbunătățire a procedurilor în primă instanță. Este abordarea privilegiată de către comisie în versiunea revizuită. Această abordare ne va permite să facem economii. De ce? Pentru că această procedură armonizată va contribui încă de la bun început la o mai bună identificare a a cererilor care sunt abuzive. Uh, să ne va permite să îmbunătățim modul în care se iau deciziile și vom accelera modul în care se iau deciziile. Deciziile vor fi de calitate. Deci, procedura va fi mai scurtă, vor exista mai puține recursuri, vom exista mai puține dosare în a doua instanță și deci, în final, vom avea o reducere a costurilor. Dacă discutăm despre costuri, de ce să nu discutăm și despre sistemul Dublin-Eurodac? De ce niciun stat membru nu cere un raport clar în ceea ce privește costurile și eficacitatea acestui sistem? Știm care sunt sunt consecințele umane deplorabile uh, ale acestui sistem, atât în ceea ce privește transferul, cât și prevenirea uh, fluxurilor uh, secundare sau a cererilor de azil multiple, care încă mai există și astăzi. Dacă e să discutăm despre costuri, haideți să discutăm și despre acest sistem Dublin. Uh, în, în ceea ce mă privește, în calitate de coraportor, eu sunt convinsă că nivelul actual de armonizare este insuficient și că reprezintă o piedică în calea eficienței, pentru că sistemul acesta pune toată răspunderea pe, uh, asupra statelor membre. Deci, 2012 trebuie să fie termenul nostru limită și pentru a respecta acest termen, trebuie să ajungem la un text bun, să nu fie un text pripit care să se bizuie pe cel mai mic uh, denumit cel mai mic numitor comun. E nevoie de, o, de un sistem eficient, cel puțin acesta este obiectivul grupului politic pe care îl reprezint. Mulțumesc. Și acum are cuvântul domnul, doamna de Jong. Bocsánat, kérek, igen, átugrottam egy sort. Mă iertați, spune domnul președinte, am sărit o linie. De fapt, are cuvântul mai întâi doamna Hélène Flotre, care va lua mai întâi cuvântul, timp de două minute. Merci, Mulțumesc, domnule președinte. Cred că obiectivul acestei discuții este să obligăm Consiliul să facă ceva, pentru că în fața unui pachet de reforme privind azilul atât de important și de necesar, este imposibil să avem numai niște bucăți contradictorii de interpretare a obstacolelor uh, pe care Consiliul le identifică împotriva progreselor așteptate. se pare că statele membre și Consiliul au aici niște probleme legate de costuri, dar ar trebui să înțelegem despre ce costuri e vorba, umane, politice, financiare. Uneori aceste costuri sunt legate de altfel între ele. Un lucru este însă sigur, există niște practici și astăzi există o protecție în Europa și astăzi protecția din Europa este deficientă pentru că um, nu este adevărat că în Europa vine toată mizeria din lumea întreagă, pentru că în 2007 numai 14% din refugiații de pe planetă s-au îndreptat către Europa. Mă gândesc și la documentele Comitetului privind tortura care a actualizat, care a evidențiat foarte multe caze, cazuri de uh, da. de recurs foarte grave. Trebuie să vedem care este costul procedurilor de expulzare, 20.000 de euro, spun autoritățile franceze pe caz, și trebuie mai ales să vedem cum putem îmbunătăți situația. Este adevărat, când 50% din uh, deciziile în primă instanță sunt anulate în apel, trebuie să ne întrebăm, și asta și face și doamna Ghiom în acest raport, deci trebuie să ne întrebăm cum putem îmbunătăți calitatea deciziilor în primul rând. Și aici uh, am putea obține economii de costuri financiare, costuri umane și costuri politice. Economii extraordinare. Uh, Putem să vorbim ore și despre aberațiile de la Dublin și Consiliul ar trebui să le analizeze îndeaproape pentru că și acolo costurile umane și financiare sunt considerabile. Și ce costă foarte mult, spune studiul Parlamentului, este detenția. Detenția solicitanților de azil. Costul este foarte mare. Trebuie să spunem acest lucru cu claritate și să discutăm în Consiliu. Este urgent. Mulțumesc, stimată doamnă deputat. Acum dau cuvântul domnului deputat De Jong, ultimul coautor. Aveți două minute la dispoziție. Domnule președinte, vă mulțumesc. Uneori devenim victimele propriilor noastre metode de lucru. Dacă am avea o singură directivă care cuprinde regimul de azil, regimul de detenție și regimul de readmisie, atunci ar fi mult mai simplu. Deci fie modificăm directiva, fie că o adaptăm așa. Și atunci și Parlamentul poate să își exprime opinia dacă găsim un, o procedură comună de azil dar în realitatea ne arată că avem diferite directive, unii preferă unele directive, alții preferă celelalte directive, le pot refuza pe cele din tâi, și atunci, uh, practic, uh, uh, dacă am crea o nouă directivă Dublin, atunci n-am avea o directivă procedurală unică pentru toate statele membre. Deci statele membre cele să fie cele mai interesate pentru că ele trebuie să proceseze solicitările de azil și ele trebuie să garanteze condițiile minime pentru solicitanții de azil. Și atunci întreb Comisia și Consiliul ce faceți dumneavoastră pentru ca directiva privind regimul de azil să fie revizuită fără a suferi uh, o slăbire a uh, aspectelor procedurale. Este foarte important ca uh, deputații europeni să poată transmite uh, statelor membre unele uh, Uh, semne foarte clare și în legătură cu atitudinea deocamdată exercitată de statele membre de a alege cal într-un meniu a la carte din prevederile care le convin cel mai mult. Deci să trebuie să avem o procedură foarte clară, univocă, în care uh, azilanții să fie tratați ca ființe umane. Eu sper foarte mult că Comisia Uh, uh, va uh, exploata sprijinul pe care deocamdată îl oferim. Mulțumesc și acum o salut cu toată prietenia pe doamna Gheori, ministru secretar de stat, care până nu de mult a stat pe aceleași bănci cu noi aici și vă rog să luați cuvântul după numele președinției Consiliului. Domnule președinte, domnule comisar, stimate doamne și domni deputați, vă mulțumesc că îmi oferiți posibilitatea de a uh, lua cuvântul în legătură cu această chestiune cât se poate de importantă a procedurilor de azil. Ați adresat cinci întrebări Consiliului, uh, care sunt cu toate legate de Uh, propunerea legislativă a Comisiei. De aceea propunem să analizăm împreună aceste cinci întrebări. Faceți trimitere la acel raport din septembrie 2010 în care uh, Comisia a făcut o comunicare în pregătură cu implementarea directivei noi. Se constată că există încă mari diferențe în ce privește procedurile și garanțiile procedurale din diferitele state membre. Parlamentul European și Consiliul sunt de acord că acest lucru nu uh, servește uh, obiectivului nostru asumat împreună de crearea unui sistem unitar de azil. În 2008 octombrie, Consiliul a adoptat pactul pentru uh, azil și imigrație. Atunci s-a subliniat că statele Uniunii Europene și Uniunea Europeană se obligă să înfrunte și să rezolve provocările uh, existente în domeniul uh, azilului într-o manieră coerentă și constructivă. Au fost asumate atunci unele obligații concrete. Aceste obligații uh, erau menite să faciliteze inițiative de facilitare a apariției unui nou sistem de azil. De aceea, au fost uh, propuse uh, au fost făcute propuneri pentru uh, măsuri procedurale comune. Programul de la Stockholm a reținut că în contextul sistemului unic de azil este nevoie în continuare de armonizarea politicilor de specialitate la nivelul Uniunii Europene. Astfel s-a creat un impuls suficient pentru ca în 2008 și 2009 Comisia să poată prezenta mai multe propuneri legislative. Ultima dintre ele a fost cea Eurodac, dar să amintăm și uh, Dublin 1 sau uh, direct, propunerea de modificare a directivei privind primirea persoanelor solicitante de protecție internațională. Și mai sunt și altele. În ce privește procedurile de azil, eh, și aici eh, au fost făcute propuneri concrete din partea Comisiei. Odată ce am avut aceste propuneri, Consiliul eh, a început munca sa și prin organele sale de specialitate a făcut o analiză in, amănunțită a situației descrise în procedurile, propunerile legislative. dintre, uh, dintre toate uh, actele propuse de comise, doar regulamentul privind instituirea uh, Oficiului European pentru Migranți a fost încununată de succes și a fost un act care a fost adoptat. De asemenea, modificarea directivei privind emiterea titlurilor de ședere de lungă durată este un următor pas care va avea un impact foarte important. Din păcate, așa cum și dumneavoastră deplângeți acest lucru, în celelalte sectoare progresele uh, s-au dovedit a fi mai uh, dificile de obținut. Uh, există obstacole politice și unele obstacole tehnice care uh, stau în calea progresului și succesului. Cred că atât dumneavoastră, Parlamentul, cât și noi, Consiliul, avem nevoie de timp mai mult pentru rezolvarea situației. În întrebările dumneavoastră, ați arătat foarte clar că este că în propunerea de modificare a, proceduri, a directivei privind procedurile de uh, azil uh, apar multe incoerențe care trebuie rezolvate. Evident că la nivelul Consiliului că este evident că la nivelul Consiliului încă sunt foarte multe semne de întrebare care trebuie rezolvate. Acestea vizează în special impactul prevederilor asupra, asupra cheltuielilor bugetare pentru solicitanții de azil. Chiar dumneavoastră ați menționat că trebuie făcut ceva pentru eficientizarea costurilor în ce privește prelucrarea solicitărilor de azil. Încercăm să ajungem la un consens în ce privește anumite valori și principii comune pentru a elabora în final unele criterii de protecție comune. Deci statele membre ă, în continuare sunt angajate pe lângă respectarea drepturilor fundamentale al persoanelor solicitante de azil. În același timp, Consiliul dorește ca acest sistem să devină unul sustenabil, în special având în vedere condițiile economice cofinanciare dificile din prezent. Deci trebuie oferite solicitanților de protecție internațională eh, eh, garanții procedurale, în același timp cu reducerea poverii administrative pentru autorități. Consiliul este convins că dacă până acum nu s-a ajuns la un echilibru, atunci această situație va favoriza până în, în viitorul apropiat mai multe abuzuri din partea persoanelor care nu au nevoie de protecție internațională, dar care vor reuși să uh, profite de acest uh, sistem în detrimentul persoanelor care într-adevăr au nevoie de protecție în Uniunea Europeană. De aceea, în comunicarea sa privind intenția de a modifica prevederile existente, Comisia s-a bucurat de susținerea Consiliului. Eu am convingerea că această nouă propunere legislativă din partea Comisiei va da un nou impuls uh, demersurilor noastre, acum uh, reflectând de acum uh, pozițiile comune ale Parlamentului și Comisiei și ale Consiliului. Așa cum ați arătat și dumneavoastră în întrebările dumneavoastră, Uh, trebuie să cădem de acord în ce privește principiile de bază ale acestui pachet. Acum, statele membre, răspunzând la inițiativa legislativă a Comisiei, au declarat că sunt dispuse să colaboreze pentru rezolvarea problemelor încă existente. În același context, aș vrea să mai atrag atenția asupra unui aspect. Uh, estimarea costurilor de prelucrare a solicităților, eh, solicitărilor de azil ar fi mai ușoară dacă am avea cifre exacte la nivelul Consiliului. Trebuie să vă specific însă că la Consiliu nu deținem aceste informații. Examinarea cerilor de azil, conform tratatului, ține de uh, competențele statului membru. De aceea, informațiile privind uh, costurile uh, acestei, uh, acestor proceduri nu pot fi culese în mod direct și nemilocit de către Consiliu. Nu pot decât să mă asum obligația de a încerca să obțin aceste informații în numele Consiliului. În același timp, Consiliul se angajează în continuare pe Uh, pentru a continua uh, demersurile sale și consultările sale privind modificarea regimului actual al uh, procedur, directivei procedurale privind azilul. De asemenea, vom ține cont de observațiile făcute de până acum. Contăm în continuare pe expertiza Parlamentului European în domeniu. Președinția ungară este convinsă că printr-o bună colaborare putem progresa în acest domeniu. Trebuie să știți că obiectivul președinției ungare este să pregătească uh, o, să pregătească pe perioada mandatului uh, său uh, acest nou regim al azilului unic în Europa. Am dorit să ajungem de asemenea la un acord în ce privește recunoașterea calificărilor și vrem să ajungem asupra unui acord și în ce privește modificările eh, regimului de la Dublin. Vom face tot ce ne stă în potință pentru ca și în domeniul garanțiilor procedurale să obținem o, o armonizare mai bună între a pozițiilor uh, Parlamentului și Consiliului. Președintele, mulțumim foarte mult, doamnă secretar de stat, și acum dăm cuvântul domnului comisar Ștefan Füle pentru a răspunde la întrebările orate, orale formulate. Thank you, uh, Mr. President. Uh... Mulțumesc, domnule președinte. Stimați deputați, Această directivă este un element esențial al sistemului comun al Uniunii Europene de azil și este scopul Comisiei să stabilească un sistem care să fie echilibrat, să fie corect, să fie eficace și care să uh, aibă un raport uh, costuri-eficiență foarte bun. Și uh, acest lucru se reflectează în toate propunerile pe care le face Comisia. Comisia a uh, organizat cercetări pentru a pregăti aceste, această propunere de noi proceduri de azil și a, a de asemenea organizat și un studiu de impact. A existat o evaluare a uh, costurilor și s-au bazat pe informațiile statistice pe care le avem la dispoziție din partea statelor membre uh, prin intermediul unor uh, formulare, unor chestionare um, trimise de către comisie. Doar câteva state membre au fost capabile să definească pe întregime costurile acestea. Unele state membre ne-au furnizat câteva informații, câteva elemente, mai ales în ceea ce privește asistența juridică și alte costuri anexe și am făcut propunerea noastră plecând de la informațiile pe care le aveam la dispoziție. Comisia, de asemenea, are drept scop să reducă costurile și să aibă o abordare care să se sprijine pe efortul inițial, în prima instanță pentru că acesta a demonstrat că se îmbunătățește calitatea deciziilor luate în prima instanță și acest lucru ar face posibilă o procedură mai rapidă în plus de aceasta, procedurile în prima instanță eficientizează întregul proces și duce la economii în toate etapele de prelucrare a dosarelor de cereri de azil. Am preferat această abordare pentru că aceasta a fost susținută și de rezultatele pe care le-am obținut în Marea Britanie pe urma unui proiect pilot, rezultate prezentate în septembrie 2010. Și acesta demonstrează că o abordare în primă instanță de calitate mai ales prin uh, permiterea accesului la uh, asistență juridică, la interpreți, încă de la bun începutul procedurii, faptul că se poate, se poate face apel la avocați, ca aceștia să aibă posibilitatea să interacționeze cu cei care iau deciziile, e bine, toate aceste elemente îmbunătățesc calitatea deciziilor luate în primă instanță. Acest lucru a dus la o rată înaltă de decizii pozitive în, luate în primă instanță. Mai puține recursuri ulterioare și o rată înaltă de reușită a dosarelor. Și, bineînțeles, se pot face economii astfel. De asemenea, aș dori să vă amintesc și studiul recent care a fost pregătit de către Parlamentul European în ceea ce privește repartizarea poverii administrative între statele membre în ceea ce privește primirea solicitanților de azil, care, bineînțeles, propune și o analiză a costurilor beneficiilor unor astfel de proceduri în primirea solicitanților de azil, chiar și în ceea ce privește Uh, asistența juridică. Comisia a acordat o atenție deosebită acestui element, ce anume a costurilor, ca fiind parte integrantă a studiului de impact. Și studiul a demonstrat în mod empiric uh, acest lucru, iar informațiile au fost completate cu informațiile conținute în studiul Parlamentului. De aceea, Comisia nu dorește să pregătească încă un alt studiu pe această temă. Cu toate acestea, în următoarea etapă a negocierilor pe marginea acestei directive a procedurilor de azil, Comisia va continua să fie atentă la acest aspect al costurilor. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim, domnule deputat, spune președintele. Se corectează. Mulțumim, domnule comisar, pentru acest răspuns. Și acum, în numele grupurilor parlamentare, invit la cuvânt îl invit la mai întâi, în numele PPE, pe domnul deputat Busutil. Aveți două minute. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Nu avem nicio îndoială că pachetul uh, este blocat pentru moment. Este o chestiune regretabilă și trebuie să facem tot ce este posibil pentru a-l debloca. Și mă pot gândi la multe motive pentru care situația a ajuns la un blocaj. Se pare că ne-am concentrat pe propuneri noi, când de fapt știm cu toții că avem o legislație existentă pe care statele membre se luptă să o implementeze ceea ce duce la un uh, sentiment de nemulțumire din partea statelor membre pentru că acestea nu sunt pregătite pentru a uh, aborda noi dificultăți când de fapt se confruntă cu unele deja existente. Noile propuneri preconizează obligații din ce în ce mai mari și poveri din ce în ce mai importante, care devin nerealiste, mai ales în contextul actual și care, așa cum s-a subliniat deja, duc la abuzuri care trebuie evitate. În al treilea rând, într-adevăr, Există o lipsă de uh, evaluare, o lipsă de evaluări financiare, un studiu al costurilor. Nu cred că studiul realizat de Parlamentul European privind distribuirea poverilor abordează suficient problema costurilor. Nu sunt de acord cu dumneavoastră. Este sarcina Comisiei să studieze implicațiile financiare ale propriilor, lor, proprii, propriilor ei propuneri nu există un mecanism uh, obligatoriu care să gestioneze, care să reglementeze distribuirea poverilor și acest lucru creează probleme pentru Parlament. În cele din urmă, Consiliul încă se mai ocupă de propuneri cum ar fi revizuirea uh, regulamentului de la Dublin și mă bucur să aud că până la urmă Comisia va dedica și Consiliul vor dedica eforturi suplimentare pentru a găsi o soluție pentru dosarul de la Dublin. Da, suntem într-o situație dificilă și trebuie să ieșim din ea. Grupul PPE rămâne deschis față de cooperarea cu Consiliul și, și mai important, față de cooperarea cu celelalte grupuri parlamentare pentru a încerca să ajungem la un compromis care să fie acceptabil pentru toată lumea. Mulțumesc! Vișeliur. Mulțumim, domnule deputat, și acum dau cuvântul doamnei deputat Cecilia Wikström din partea liberalilor să ia cuvântul timp de două minute. Mulțumesc, domnule președinte toate instituțiile Uniunii Europene au de respectat niște termene stricte în 2012, când uh, se presupune că ar trebui terminat uh, și adoptat pachetul privind azilul. Dar mă îngrijorează situația prezentă, oare vom putea să respectăm acest termen sau nu? Ar trebui să avem un sistem comun care uh, poate decide, investiga și și uh, procesa uh, în toate uh, cererile uh, de azil, numai că astăzi uh, încă există foarte mari discrepanțe în ce privește tratamentul aplicat uh, migranților în diferite state membre. Iar raportul, în, în, din raportul la care a făcut referire domnul comisar Fiule, știm că există foarte mari diferențe în ce privește tratamentul uh, pentru azilanți în diferite state membre. Știm că cheltuielile se reduc atunci când calitatea deciziilor în prima instanță crește. De aceea avem nevoie de revizuirea directivei procedurale pentru uh, aceasta însă avem nevoie de o estimare realistă a costurilor din statele membre pentru a vedea cât costă, uh, de fapt, procesarea acestor cereri. Dacă avem o analiză temeinică a acestor costuri, atunci vom, pre, eh, eh, vom, vom eh, putea evita niște măsuri care ar putea să însemne de fapt obstacole mai degrabă decât soluții. De aceea vrem să solicităm comisiei să ne arate care sunt costurile și cum crede ea că ar putea fi reduse aceste costuri. Așa cum a spus-o colegul meu Simon Busutil, aceasta ar fi de fapt cheia de uh, ieșirii din acest impas în care se află Consiliul acum. Este o mare rășine că Consiliul este blocat în această situație. Trebuie să ieșim din impas. Am ajuns, am auzit din partea uh, primului ministru uh, ungar și din partea președinției ungare uh, poziția sa în legătură cu această temă și uh, aș vrea să invit uh, cu maximă insistență președinția ungară să continue demersurile excelente făcute de, uh, de președinția belgiană. Trebuie să că dăm o față umană acestui sistem de azil și haideți să continuăm cu speranța că, uh, întotdeauna, că până la urmă regimul acesta de al azilului comun va prevala. Mulțumesc, spune președintele, doamna Tavares, un minut. Domnul Tavare, Tavares, un minut, din partea Stângii Unite Europene. Președinte, eu cred că în aceste discuții a sempre un implicit. Mulțumesc, domnule președinte. Eu cred că în aceste discuții există întotdeauna o idee implicită și anume că um, acțiunile umanitare costă scump și de aia nu facem acțiuni umanitare. Dar, în cazul acesta, ar trebui să vedem că dacă nu ar fi scump, atunci ne-am ocupat de acțiuni umanitare. Știți că uneori politica umanitară este mai uh, ieftină și de altfel proiectul pilot în Camera Comunilor, uh, Camera Britanică a Comunilor a demonstrat acest lucru. Ceea ce costă scump, costă de fapt întârzierile, deplasările uh, familiilor celor care solicită azil. Și nu mă refer doar la costuri administrative. Există costuri acoperite de solicitanți, uh, pentru că știm că există o categorie cei care au dreptul la azil și cei care, uh, a căror cerere, solicitarea este refuzată. Apoi, dacă acum discutăm despre uh, aspectul umanitar, vedem foarte clar că în momentul de față Uniunea Europeană nu are acțiune concertată comună și sunt de acord cu colegul Busutil. Și asta nu pentru că uh, legislația actuală este aplicată așa cum trebuie, Punerea în aplicare este deocamdată parțială, incompletă. Avem mai degrabă o atitudine represivă care în final este nedreaptă. Nedreaptă pentru solicitanți, pentru administrație și, în fine, pentru contribuabilul european. Eu cer Consiliului să ne furnizeze informații actualizate pe această temă, în așa fel încât, într-un final, să putem ajungem la o politică concertată. Mulțumim, domnule deputat. Următorul vorbitor din partea grupului pentru libertatea și democrație în Europa, domnul Gerald Batten, un minut. Această dezbatere este rezultatul implementării sistemului comun uh, de azil și imigrație din tratatul de la Lisabona, iar statele membre își pierd și mai mult control asupra propriilor destine și uh, trebuie să plătească costuri ridicate. Deja sistemul actual al azilului este un haos total cu foarte multe cazuri care uh, sunt în așteptare și cu solicitanți care nu mai știu încotro să o apuce. Și îmi dau seama că vorbesc degeaba acum, pentru că mulți, multora dintre dumneavoastră nu prea le pasă despre păstrarea puterilor democratice la nivel statal. Însă, Nu trebuie să ne imaginăm că suntem într-o, într-un tablou uh, idealizant. Această situație a fost posibilă datorită unor politicieni britanici care au știut să spună nu referendumului. Franz o Mulțumesc. Acum dau cuvântul în încheiere domnului Franz Obermeier. Aveți cuvântul timp de un minut. Domnule președinte, vă mulțumesc. Până în 2012, dreptul de azil al Uniunii Europene trebuie unificat pentru a facilita, de exemplu, uh, readmisiile și retrimiterile uh, prin zone de tranzit, uh, cum sunt cele din Germania. Asta înseamnă, de exemplu, și să modificăm regimul transportului aerian um, și să modificăm să modificăm condițiile în care poate cere cineva azil din state așa numite sigure. Dar ce este un stat uh, de origine sigur? În diferitele state membre există uh, opinii diferite pe această temă. Acest uh, lucru apoi este secundat de problema extinderii uh, uh dreptului la azil asupra membrilor de familie. Până acum era vorba doar de părinți, uh, copii și frați. Acum se poate vorbi și despre unchi și nepoți în întreținere. Deci există foarte multe aspecte care trebuie rezolvate și cred că, uh, cred că reducerea uh, birocrației și reducerea co- uh, costurilor Uh, va, va fi dificilă de obținut pentru că deocamdată constatăm o creștere a fluxului de migrație. Președintele, acum am încheiat uh, uh alocuțiunile din, uh, în numele grupurilor parlamentare și acum în nume propriu mai întâi dau cuvântul domnului deputat Salvatore Iacolino timp de două minute. signor presidente non v'è dubbio che questa direttiva procedura. este foarte clar că statutul refugiaților este deosebit de important și acesta implică un lucru și anume ca procedura de recunoaștere să fie una rapidă. În momentul de față nu este cazul pachetul azil ar trebui să ne permită să definim un cadru de referință mai clar, mai modern și să avem eventual și o orientare diferită care să se aplice în statele membre referitor la procedura de uh, solicitare de azil. Eu mă adresez acum uh, domnului comisar și Consiliului. Nu putem să invocăm criza pentru a reduce o finanțare care în principiu este absolut necesară. E vorba de o procedură importantă și nu se pot aduce aici argumente care în orice caz nu sunt convingătoare. Nu putem avea o procedură bloca- uh, într-o situație de blocaj. Cei care nu pot rămâne într-un stat, într-o țară, din motive politice, din motive religioase, motive întemeiate, toate aceste persoane au dreptul la primire, la azil în statele noastre. Acest lucru trebuie să fie clar. Nu putem nega acest drept pentru că cei care pretind că sunt refugiați uh, uh, trebuie să demonstreze acest lucru. E adevărat că programul de la Stockholm uh, afirmă din nou cu multă vigoare acest principiu și știm că în ultimii ani 250.000 de cereri de azil au fost introduse și un număr important dintre ele a fost uh, proceduri care s-au uh, terminat cu un refuz. De aceea, repetăm încă o dată, e nevoie de interpreți pe durata procedurii, e nevoie de o repartizare echilibrată a poverii, uh, trebuie să avem o, un sistem de funcționare mai bun uh, a tuturor uh, departamentelor care se ocupă de astfel de situații. Trebuie să ținem seama de situații de la caz la caz. Uitați-vă la situația din Malta. Trebuie să înregistrăm progrese reale pentru a garanta drepturile refugiaților și în același timp trebuie să introducem în statele membre ale Uniunii Europene acele prevederi care ne vor permite să acordăm azil persoanelor care trebuie să primească azil. Mulțumesc. Acum îl rog pe domnul Moraj să ia cuvântul timp de două minute. Domnule președinte, așa cum a spus și e, colegul meu e, Guillaume, e, ne aflăm într-un moment critic al a, revizuirii sistemului de azil european. E, există e, s-au consemnat pași importanți Um, în direcția pe care ne dorim în cursul președinției belgene, dar sunt doar pași într-un lung proces. Trebuie să revizuim structura uh, acestui uh, regulament și uh, trebuie să ajungem la o reformare din structură, din temelie a acestui proiect legislativ care trebuie încheiat până în 2012. Reformarea procedurilor nu trebuie să crească povara administrativă pe umerii autorităților. Comisia a evidențiat uh, proiectul nostru din uh, Regatul Unit și uh, iată că se confirmă prin acest proiect că procedura silențioasă, procedura tacită de multe ori produce rezultate mult mai bune. În același timp, aș vrea să subliniez că dezbaterea aceasta nu trebuie dusă numai pe tema costurilor, așa cum a spus Guillaume. Armonizarea practicilor, creșterea standardelor peste tot în Uniunea Europeană sunt priorități importante. Uniunea Europeană a așteptat prea mult ca statele membre să-și revizuiască regulile interne. Știm că Comisia în lunile următoare va prezenta o, form, o, o, reform, o eh, variantă de reformă a, a, eh, reformată a textului existant și trebuie să ne asigurăm că propunerea inițială a Comisiei nu va fi diluată în această nouă versiune. Trebuie să ne gândim la proceduri accelerate, simplificate, uh, elemente esențiale ale unui sistem de azil eficace. Numai așa putem ajunge la un sistem de azil comun european. Cu toții ne amintim de 1999, când Consiliul a fost acela care a stabilit aceste obiective care au fost reluate și reiterate la Stockholm și la Haga. Uh, trebuie să deblocăm așadar sistemul pe care îl aplicăm în uh, prezent în cooperare cu președinția ungară. Încercăm, trebuie să încercăm să păstrăm elanul uh, imprimat de președinția belgiană. De aceea noi vom coopera cu dumneavoastră, dar sperăm că și, sperăm că și președinția ungară va, își va aduce contribuția la acest, pro, la acest progres. Mulțumim, spune președintele și acum dăm de cuvântul domnului Diaz de Mera Garcia, timp de două minute. 1012. Mulțumesc, domnule președinte. 2012, atât termenul limită în materie de politică comună pentru azil și raportul prezentat în septembrie anul trecut subliniază obstacolele numeroase pe care statele membre le au în momentul în care doresc să îndeplinească obiectivele stabilite de către directiva pentru azil. Și Aici e vorba despre dreptul uh, solicitanților de azil de a, avea, uh, de a beneficia de asistență juridică și asta se poate împărți în mai multe niveluri. Uh, asistența în momentul în care se află în prima instanță, în a doua instanță, în, faza de recurs și așa mai departe. Unele state membre cer o dov- anumite dovezi pentru a putea de- decide dacă se poate acorda asistența gratuită în prima instanță. În mare parte a cazurilor există discrepanțe în ceea ce privește, spre exemplu, termenele posibile pentru a introduce un recurs. Uh, iar um, efectele unor decizii negative, de asemenea, pun probleme pentru că uh, sunt aplicate doar concret în doar șase state membre și diferențele care au fost astfel subliniate explică faptul că um, directiva aceasta trebuie să fie revizuită. Și pentru asta Comisia a insistat asupra faptului că trebuie să ne concentrăm eforturile asupra primei instanțe, asupra uh, primelor etape ale procedurii. Doar astfel vom obține o mai bună eficacitate în momentul în care trebuie să hotărâm cine anume are da sau nu drept dreptul la protecție și la azil. Și Comisia spune că acest lucru ar permite de asemenea și să se facă economii în uh, cheltuieli, în ceea ce privește, spre exemplu, cheltuielile de interpretare, cheltuielile procedurale și așa mai departe. Dar nu avem un studiu concret care să ne arate care sunt de fapt aceste costuri, costuri de interpretare și așa mai departe, costuri pe care statele membre le asumă în momentul de față uh, când aplică directiva în vigoare. De aceea, din acest motiv, este absolut necesar ca și Comisia să ne informeze asupra costurilor costurilor reale legate de propunerea, uh, propunerea făcută. Și nu mi se pare acceptabil refuzul pe care tocmai l-am auzit din partea Comisiei pe această temă. Nu mi se pare acceptabil acest lucru. Această decizie trebuie să fie uh, schimbată sau eventual nuanțată. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim, domnule deputat. Și acum dau cuvântul doamnei Carmen Romero Lopez timp de două minute. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Doamna secretară de stat, domnule comisar, vă urez bun venit în uh, Parlamentul dumneavoastră uh, Știți că Parlamentul acesta este aproape de dumneavoastră. Știm că dumneavoastră cunoașteți dosarul acesta. Știm care este interesul dumneavoastră față de acest pachet de azil uh, și reprezintă, de fapt, uh, un elan lansat de președinția belgeană și pe care, cu siguranță, dumneavoastră vreți continua. Uh, printre competențele dumneavoastră există mai multe uh, aspecte care ar putea interveni pentru a avea acest nou elan, în așa fel încât Comisia să aibă la dispoziție toate elementele necesare pentru noua directivă. Bineînțeles, culegerea datelor din partea Comisiei, din partea Consiliului, uh, din partea uh, date care să provină din statele membre. Statele membre nu doresc poate să înainteze aceste date. Dar noi trebuie să le aflăm pentru a ști cum anume putem îmbunătăți procedurile pentru solicitanții de azil. Statele membre oare nu consideră că reunificarea și armonizarea acestor proceduri de azil reprezintă un plus pentru toată lumea și ar putea să ne permită să facem economii deci, statele membre sunt cele care primesc solicitările de azil, ele sunt cele care cunosc aceste cifre. Acest lucru poate nu a fost subliniat atât de mult. Uh, știm că există discrepanță în ceea ce vrește procedurile de azil. Statele membre uh, aplică costuri diferite și propunerea Comisiei de a îmbunătăți procedurile în vigoare, de a um, obține anumite economii, de a reduce costurile pentru un uh, proces de azil, o procedură de azil comună, iată, salut această uh, propunere propunere, pentru că aici nu discutăm doar de costuri vorbim și de proceduri, vorbim și de cei care uh, uh, solicită azilul și vorbim și de costurile pe care le-ar implica să nu avem un sistem comun de azil. Și nu uitați presiunile care există la frontierele Uniunii Europene. Cetățeni din Irak, din Iran, din alte țări, cum ar fi Somalia, Sudanul, unde nu mai există posibilitatea de a trăi uh, în mod normal. Nu uitați costurile umane despre care vorbim acum. E nevoie de garanții în centrele centrele de detenție. Nu uitați că acești oameni sunt închiși în centre de detenție timp de luni de zile până se obține o decizie. Dacă nu există asistență, dacă nu există sprijin, atunci cum ne vom descurca? Care va fi tipul de ajutor care va putea fi acordat? Costurile umane ale tuturor celor care introduc aceste solicitări și timp de ani de zile se află în tabere și în centre și așteaptă un rezultat, așteaptă un răspuns. Costurile umane ale celor care se urcă pe o barcă pur și simplu și își pierd viața uh, încercând să ajungă în Uniunea Europeană. Eu sper că uh, Consiliul va evita pe viitor aceste catastrofe, aceste tragedii și va ține seama și de aceste costuri umane. Mulțumim. Uh, am trecut cu vederea doamnei deputat faptul că a cam întins intervenția sa. Domnul Coelho are acum timpul, uh, cuvântul timp de două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să-i felicit pe autorii acestei întrebări, mai ales pe uh, doamna Holmeier. Sunt de acord cu ceea ce a spus domnul Diaz de Mera mai devreme. Mai devreme știm că nu este vorba decât de un instrument care constituie baza solicitărilor de azil. Sunt niște norme minime, dar raportul prezentat de comisie recunoaștere, recunoaște care sunt statele membre care au adoptat niște practici divergente și că există o variație considerabilă a garanțiilor procedurale existente în diferitele state membre. Există disparități așadar semnificative între statele membre care se referă la procedura accelerată, dar și la interviurile personale personale, la problema asistenței și a uh, procedurii de recurs. Să fim foarte clare, anumite state membre au transpus în mod incorrect sau incomplet directiva și alte, altele pur și simplu o aplică într-un mod lipsit de rigoare. Fie renunțăm la un sistem european de azil sau trebuie să eliminăm aceste diferențe de procedură. Trebuie să introducem norme minime mai ales pentru a îmbunătăți faza de analiză inițială a solicitărilor, așa numita procedură front-loading. Numai așa vom putea îmbunătăți sistemul și vom putea rezolva într-un fel aceste disparități. Știm că este nevoie, despre cooperarea, este nevoie de cooperarea statelor membre. Statele membre trebuie să furnizeze informații, informații care să fie legate de costuri. Să fim foarte clari, instituțiile europene și statele membre trebuie să coopereze la realizarea acestui obiectiv. Obiectivul trebuie să rămână același și anume, în 2012, sistemul comun de azil să poată deveni o realitate. Vă mulțumesc! Thank you very much, dear colleague, and now last... Mulțumesc foarte mult! Ultim, ultimul, dar uh, cu tot atâta importanță. Domnul Papa Nicolau, un minut și jumătate. Domnule președinte, vă mulțumesc. Știu că m-ați încurcat cu Coelio, dar încerc și eu să fiu uh, cât se poate de concret. E bine, trebuie să spun că azi guvernul german și-a prezentat decizia privind uh, returnarea Uh, refugiaților uh, spre Grecia, adică amână, amână această returnare uh, și alte state au luat decizii similare. În noiembrie anul trecut, însă, Consiliul Ministrilor de Interne și a Justiției a adoptat un mecanism de suspendare similar, dar nu a adoptat mecanismul de adopta, similar de suspendare a regulamentului Dublin Uh, înainte de asta ni s-a spus că Dublin 2 uh, se consacră, că e foarte bine aplicat. E, nu constatăm acest lucru. Este foarte important să tratăm cu maximă seriozitate propunerea de directivă care uh, ne este prezentată și să optimizăm prin așa numitul mecanism de front-loading procedura din prima instanță. De multe ori însă auzim din diferite surse că această procedură este abuzată de uh, Uh, persoane care în mod ilicit dorește să-și prelungească șederea în Europa. Din păcate însă nu avem o evaluare reală a costurilor reale uh, de procesare a acestor solicitări și fără astfel de informații nu putem adopta un sistem comun unic de azil. Deci, Uh, cred că uh, diferența apare aici între măsuri și obiective. Există o discrepanță care trebuie uh, rezolvată. Nu știu dacă e lipsă de solidaritate sau este altceva. Mulțumesc, spune președintele. Și acum trecem la procedura intervențiilor spontane, catch the eye. Avem trei înscrieri la cuvânt, deci putem acorda fiecare cuvântul mai întâi dăm cuvântul domnului Pallone, timp de un minut. Vă rog. Președinte, ma io non vorrei inserire una nota stonata. Mulțumesc, domnule președinte. Nu aș mm, vrea să fac notă discordantă în această dezbatere. Sunt profund convins din punct de vedere semantic și multe grupuri au spus asta, că există o relație între aspectele economice și dreptul la azil și e vorba de o relație cu caracter negativ. Nu am prea mult timp, dar o să încerc să mă explic totuși. Cred că scăzând costurile administrative, nu vom rezolva problema, pentru că problema este una legată de armonizare. Este, în primul rând, o problemă culturală, pentru că aici abordările sunt culturale și nu ideologice. Și aici trebuie să intervenim. Țările cele mai expuse sunt țările mediteranene, care au o cultură de primire a străinilor mult mai importantă decât în celelalte țări. În, decât în celelalte țări, îmi cer scuze, avem uh, niște relații mult mai strânse cu această problemă în țările noastre. În Italia, cheltuielile au crescut în acest sens și am ajuns la 30 de milioane de euro. În țările noastre se dorește o diminuare a acestor costuri și atunci Mă întreb cum vom putea aloca o cincime din aceste cheltuieli pentru a rezolva și problema handicapului, pentru că foarte des um, solicitanții de azil, refugiații politici, sunt în același timp și persoane cu handicap care au fost supuse acțiunilor de tortură. Cred că protecția persoanelor este foarte importantă și s-a spus asta în plus domnul președinte, întrerupe? Uh. Ați intervenit aproape de timp de 2 minute, așa că vă mulțumim, domnule deputat. Domnișoara deputată Elena Băsescu are la dispoziție un minut. Vă mulțumesc mult, domnule președinte. Consider și eu importantă reformularea directivei 85 din 2005

Vă mulțumim, domnișoara deputată, și last but not least, Monica Ultima, dar nu cea din urmă, Doamna Monica Holmeier, care revine la cuvânt, este una din autoarele uh, acestei uh, întrebări și a cerut să reia cuvântul. Domnule președinte, dacă îmi permiteți, mai au o dată cuvântul. Am o mare rugăminte la dumneavoastră, domnule comisar File. Aș începe mai întâi prin a spune că estimări false creează costuri fale, false nu avem reduceri ale cerilor de azil, ci avem de a face cu creșterea ale cerilor de azil. Asta are și legătură cu relaxarea regimului de vize pentru Serbia și Macedonia și asistăm la o, o, un abuz în continuă creștere din partea celor care pur și simplu vor să ajungă în Uniunea Europeană. Deci dacă pornim de la prezumții false, că spun, dacă spunem că uh, uh trebuie să procedăm, să rezolvăm totul în primă instanță pentru a nu crea costuri suplimentare în instanțele următoare, atunci abordarea nu este cea corectă. Pentru că dacă creștem standardele, atunci consecința Uh, este că cresc costurile și nu scad. Deci susținerea unor standarde ridicate înseamnă complicarea procedurilor și am dat disponibilitatea să discut cu dumneavoastră despre asta. Deci aveți în vedere că uh, uh, aveți, vă rog, în vedere aceste rezerve ale statelor membre care sunt extrem de rezervate, tocmai pentru că se tem de creșterea și mai mare a costurilor. Mulțumesc! Eh, Mulțumim! Astăzi am fost mai îngăduitor pentru că am fost uh, am uh, uh, prezidat ultimul punct de pe ordinea de zi. Acum în încheiere în încheierea dezbaterii, rog pe domnul Ștefan Fiulea să ne prezinte răspunsurile sale la intervențiile deputaților. Domnule președinte, stimați membri, am ascultat cu mare atenție viziunile exprimate de membrii Parlamentului. Directiva privind procedura azilului este un element uh, esențial din sistemul comun european de azil, care trebuie să fie creat până în 2012. Comisia salută angajamentul Parlamentului European de a continua negocierile pe această directivă privind uh, procedura de azil. În ceea ce privește negocierile de la Consiliu, Comisia apreciază angajamentul statelor membre să discute propunerea într-un mod cât mai deschis și mai constructiv. Mai multe elemente din procedură s-au dovedit însă a fi dificile. E, pentru a facilita adoptarea acestei directive, Comisia intenționează să adopte o propunere modificată înainte de uh, începerea președinției poloneze. Obiectivul Comisiei este de a progresa către o procedură comună și de a facilita o aplicare mai coerentă și mai eficientă a, standarde, a standardelor procedurale. Propunerea modificată va continua să promoveze respectarea drepturilor fundamentale și a unui proces de luare a deciziilor de înaltă calitate în primă instanță care să ducă la o gestionare mai rapidă și o încheiere mai rapidă a procedurilor, ceea ce, în fine, va duce, bineînțeles, și la o reducere a costurilor. Propunerea modificată a Comisiei va viza simplificarea anumitor dispoziții în vederea facilitării aplicării acestora. Comisia va continua să facă eforturi pentru a asigura un echilibru corect între corectitudine și eficiență în cazul procedurilor. În ceea ce privește partea financiară și a impactului financiar, Comisia înțelege pe deplin importanța asociată costurilor de către Parlament. În cadrul acestei propuneri și va continua să fie atentă la aspectele legate de costuri în următoarele stadii ale negocierii. Permiteți-mi să îmi închei intervenția subliniind că opinia Parlamentului European este, bineînțeles, un uh, element uh, de benchmarking cheie care va permite Comisiei să ia în considerare poziția Parlamentului în pregătirea propunerii modificate. Vom continua să lucrăm cu Parlamentul și cu Consiliul pentru a înainta cu această procedură în contextul unui pachet mai larg de comun de azil. Mulțumesc, domnul președinte, mulțumesc, domnule comisar și Acum, ultimul, dar nu cel din urmă, ultima, dar nu cel din urmă, doamna Eniko Ghiori, secretar de stat, care va încheia lista oratorilor din această seară. Domnule președinte, vă mulțumesc. Domnule președinte, domnule comisar, onorați membri ai Parlamentului, vă mulțumesc pentru această dezbatere valoroasă. Vă mulțumesc și pentru faptul că ați abordat teme concrete și sunt convinsă că acest lucru va contribui la, eh, la noua eh, propunere legislativă ce ne va prezenta eh, Comisia. Este important să formulăm cerințe minime ca, uh, este important ca uh, practicile deficitare să nu mai existe, să fie înlocuite de altele mai bune, să, este important să restricționăm posibilitățile de abuz. La toate acestea trebuie să conlucrăm împreună. Dacă îmi permiteți un gând de, de încheiere, noi suntem mândri că în Uniunea Europeană facem parte dintr-o comunitate care pune mai presus de toate demnitatea omului. Este o valoare fundamentală a Europei. Și tocmai pachetul de azil este acela în care demnitatea umană trebuie să prevaleze față de toate celelalte drepturi. Președinția ungară consideră elementul uman ca fiind unul central pentru toate politicile uh, Uniunii Europene. Și președintele uh, în exercițiu a spus azi dimineață că Uh, pe lângă uh, priceperea pe care o avem în anumite sectoare, trebuie să avem și o inimă deschisă pentru anumite probleme. El s-a referit atunci la problema romilor. Dar și în acest context, cred, cred că trebuie să demonstrăm că avem o inimă deschisă, un suflet deschis și de aceea noi vom continua uh, demersurile Belgiei, președinției belgiene, iar pe pagina 25 a cărții verzi pe care ați primit-o, puteți citi că între prioritățile președinției ungare se află și un uh, drept uh, unitar al uh, azilului. Atât în privința uh, în privința regulamentului de recunoaștere a calificărilor profesionale și în, uh, în privința regulamentului de la Dublin, sperăm că vom obține împreună cu dumneavoastră succese. Uh, împreună cu dumneavoastră vrem să acordăm prioritate acestor teme și contăm pe cooperarea dumneavoastră. Vă mulțumim! Mulțumim, doamnă secretar de stat. Cu siguranță că președinția ungară va duce mai departe tradițiile uh, bune instituite de președinția belgiană. Cu aceasta uh, închei de